Przewodniczący! Domnul președinte. Proszę o zajęcie miejsc. Zaczynamy. Dragi domnilor și domnilor, vă rog să luați loc. Ne începem sesiunea. Vă rog să luați loc. Otwieram posiedzenie. Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego. Începem sesiunea, doamnelor și domnilor. Sesiune care s-a întrerupt pe data de 17 decembrie 2009. Cu foarte multă tristețe vreau să vă informez că doamna Pilar Joarez Boal, vicedirector al reprezentației Uniunii Europene în Haiti,